Dragi colegi, vă invit să luați loc. La séance est ouverte. Declar ședința noastră deschisă. Dragi colegi, în ceea ce privește ordinea de zi, vă atrag atenția că am primit din partea comisiei, după ce s-a transmis în uh, proiectul de ordine de zi, două ordine de virament, 29 și 31. E vorba despre ajutorul umanitar către Venezuela și Uganda. Mm, Comisia semnalează că e vorba despre avize cu caracter urgent. Raportorul uh, general, domnul Zicrit Mureșan și eu însumi am fost de acord să le adăugăm pe ordinea de zi de astăzi, însă vor fi supuse votului doar dacă ne permite timpul pentru că sesiunea de vot este foarte intensă, foarte încărcată. Rămâne de văzut dacă ne vom avea timp. Pe uh, viitor rog Comisia să ne trimită mai devreme aceste texte urgente și de asemenea să ne prevină din timp de sosirea acestora, astfel încât să ne organizăm cât mai bine cu putință. Vă mulțumesc că veți asculta această rugăminte din partea mea. Hotărârile coordonatorilor din 9 octombrie uh, le regăsiți în dosarul reuniunii. Dacă nu aveți obiecții, consider că acestea au fost adoptate. Ați primit o comunicare a proiectelor de procese verbale ale reunilor din 13 septembrie, 24 și 26 septembrie. Dacă nu aveți obiecții, aceste procese, proiecte de procese verbale se consideră drept a fi fiind adoptate. După această introducere, trecem la vot. Un vot foarte important, precum bine știți. Votul pe raportul interimar. Deja e vorba despre o noțiune foarte nouă, inovatoare chiar, în ceea ce privește CFM 2021-2027. Este vorba despre un vot în privința resurselor proprii, care este rodul unor îndelungate lungi de acțiune în ceea ce privește uh, CFM, Jan Olbricht și Isabel Toma, raportori, iar pe resurse proprii Lewandowski și Gerard Depre. Aceste activități au fost realizate în strânsă cooperare cu raportorii din umbră, cu coordonatorii grupurilor, precum și cu în numeroasele comisii însărcinate cu un aviz și cu conferința președinților, astfel încât să se ajungă la o propunere în cifre pentru fiecare program în parte din partea Parlamentului. Iată, deci, încă o inovație. Astfel vom putea negocia cu Consiliul în cazul în care Consiliul chiar dorește un acord și uh, antamarea discuțiilor. Acest raport interimar va conține o serie de amendamente amendamente precise în ceea ce privește cadrul financiar multianual și acordul instituțional și va constitui, deci, o poziție quasi-legislativă din partea Parlamentului care îi va permite să intervină cât mai constructiv cu putință în procesul de aprobare, acel consent, pe marginea următorului CFM. Vă rog să luați notă de faptul că cifrele din acest raport interimar vor avea un impact direct asupra vizelor care vor fi supuse votului imediat după. Conferința președințelor invitase toate comisiile parlamentare să alinieze cifrele din diferitele programe cu cifrele din raportul interimar. Drept consecință, vom alinia de asemenea și cifrele care figurează în avizele noastre. Când va fi nevoie, amendamente de compromise Uh, de compromis au fost incluse pe listele de vot. Date fiind aceste precizări, cred că putem trece la votul propriu-zis. Isabel Toma Stați liniștit, nu vreau să intervin pe marginea raportului, însă mi-am uitat cartela de vot. Vreau să vă spun. țin să le... Președintele, dacă tot vorbim despre cartele de vot, uh, vă rog să facem un test. Introduceți-le, vă rog, în uh, consolele de vot. Am deschis votul. 25 de cartele introduse, 24 de voturi exprimate. Deci, sigur, nu e vorba de votul lipsa lui Isabel Toma pentru că nu are cartelă. Deci cine e a 25-a persoană? Deci toți cei care au introdus cartelele în aparate sunt rugați să voteze din nou, pentru că e clar că cineva a întâmplat o problemă. Am, am închis votul. Bun. Compromisul A. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 24 a fost uh, retras. Compromis B. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul C. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 39. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul D. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul E. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul F. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 60. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendament 64 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 65 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendament 66, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. A doua parte, amendamentul 66, pentru, împotrivă, abțineri, verificare electronică, am deschis votul. Am închis votul. Se respinge 16 la 10. Votul doamnei Toma a fost luat în calcul. A, ați găsit cartela? Perfect. Progresul este minunat și nimic nu-i stă în cale. Amendamentul 68 acum pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 69 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 71 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, amendament 70 pentru, împotrivă, abțin se adoptă, 72 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, amendament 73, 73 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 74 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul G, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul H, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 78, cu amendament oral din partea raportorului. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 85, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendament 86 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 87 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 88 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul I pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 126 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 128 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 130 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 129 pentru, a nu, e caduc. 132 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul J pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromis K pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 141 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromis L pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 150 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 151 e caduc, 152 de asemenea, 153 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 154 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 155 retras. 157 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 158 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 159 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromis M. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 161 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 162 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 163 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 164 pen, cu amendament oral pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 165 pentru, împotrivă, Abțineri. Se adoptă. 166 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 167 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 168 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 169 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 170 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 172 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 173 cu amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se, se adoptă. Compromis N. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 174, acesta a fost retras. Compromisul O. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 175 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 176 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul P, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Am terminat cu amendamentele care au de-a face cu cadrul financiar multianual și trecem acum la resursele proprii. Compromisul Q, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 185. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul R. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromis S. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul T. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul U. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul V pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 204 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendament 205 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 206 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 207 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 208 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul W pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 215 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 216 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Urmează trei amendamente care au același obiect practic și care fac obiectul unui amendament orar din partea raportorilor. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 217 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 218 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Și ne întoarcem la partea CFM pentru considerente, compromisul X pentru împotrivă, abțineri se adoptă, amendamentul 6 pentru împotrivă, abțineri se respinge, amendament 7 pentru împotrivă, abțineri se adoptă, amendament 8 pentru nu, devine caduc, deci Deci cine este pentru 8? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Compromisul Y pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și ajungem la articolele care au de-a face cu reglementarea. 237 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Și apoi o serie de modificări la reglementare. Modificarea 14. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amend 238. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Modificarea 15. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Modificarea 16. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendament 241. Pentru. Împotrivă abțineri, se respinge 242 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 243 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Modificarea 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 244 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Modificarea 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 245 pentru, împotrivă, abțineri, a, nu, e caduc. 246 e caduc de asemenea. 247 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Modificarea 19 cu un amendament oral pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 248 e caduc, ca și 249 și 250, deci 251. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri, se respinge. 252 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Modificarea 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 253 e caduc, modificarea 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Modificarea 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 254 e caduc, modificarea 23, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 255 caduc, modificarea 24 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 256 e caduc, 257 de asemenea, 258 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Modificarea 25 a fost retrasă. Amendament 259 pentru, nu, a, e caduc. Modificarea 26 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă amendament 260 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. Modificarea 27 pentru, Deci 27 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 28 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Modificarea 29 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 30 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Modificarea 31 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Modificarea 32 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 33 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și 34 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul Z, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Modificarea 36, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul AA, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Modificarea 39, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Modificarea 40, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 41 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 42 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 270, amendament 270 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Modificarea 43 a fost retrasă, modificarea 44 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul AB pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 273, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Modificarea 1, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 209, 219, caduc, modificarea 2, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 220 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Modificarea 3 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Modificarea 4 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendament 221 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Modificarea 5 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Modificarea 6 pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. Amendament 222 caduc, modificarea 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 223 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Modificarea 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 224 e caduc, 20, 225 de asemenea, 228 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 229 și 230 sunt identice, pentru, împotrivă, abțineri, respinse. Modificarea nouă pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul AC pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Modificarea 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul AD pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Modificarea 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. AFCO, modificarea 4, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 236 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Modificarea 13 i-a fost retrasă. De propositions pour un accord interinstitutionnel. Acum propunerile pentru un acord interinstituțional. Modificarea 46 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Modificarea 47 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 274 e caduc, 275 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Modificarea 48, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 276 e caduc, modificarea 49 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 277 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Modificarea 50 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Modificarea 51 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 52 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Modificarea 53 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 278 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Modificarea 54 se retrage, Modificarea 55 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Modificarea 56 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 279 e caduc, 280. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 281 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 282 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 283 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 284 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 285 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Modificarea 57 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 286 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Modificarea 58 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Modificarea 59 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 287 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 288 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Modificarea 60 e retrasă, 61 pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. Modificarea 62 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 289 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Modificarea 63 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Modificarea 64 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Ajungem acum la anexele um, Um, și compromisul AE pentru împotrivă abțineri se adoptă, ceea ce înseamnă că putem trece mai departe la concluzie, fiind vorba de anexe, amendamentele eligibile au fost retrase în text, iar restul probabil sunt uh, inadmisibile. Deci vom putea vota ansamblul acestui raport uh, interimar, așa cum a fost el modificat. Deschid votul electronic și chiar uh, vot prin apel nominal. Discutai clu. S-a închis votul și se adoptă cu 25 de voturi pentru, 5 împotrivă și fără nicio abținere. Iar aplaudele, ex, aplauzele exprimă felicitările uh, călduroase uh, adresate raportorului, raportorilor și raportorilor din umbră. Iată ce înseamnă un mandat clar. Mai rămâne doar să convingeți Consiliul. <laughs> Disons că este o etapă importantă. Să spunem că e o, etapă, e o etapă importantă. Și că am făcut ce era necesar pentru ca negocierile să pornească um, de la o bază foarte precisă pentru că am votat sumele pentru fiecare program. Acum, trecem mai departe la raportul Gardia Zabal privind activitățile BEI. Începem cu amendamentul 1 și un amendament oral. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 4. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul A. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 9. Pe două părți. Prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte de la amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă cu 15 la 14. Amendamentul 11. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri se adoptă 12 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă 13 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul B, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 14 a fost retras, Continuăm cu compromisul C. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 19. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 20. Pentru, împotrivă, abțineri. Vom verifica. Amendamentul 20. Și s-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge cu 18 împotrivă și 11 pentru. 21 pentru, împotrivă, abțineri. Încă o dată, cine este pentru 21? Împotrivă, abțineri, se respinge. 22 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge.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 se adoptă, 30 pentru, împotrivă. Verificăm 30 prin vot electronic. S-a închis votul și se respinge cu 16 voturi la 13. Amendamentul 30 pentru Mă scuzați, spune președintele. 31. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Ansamblul textului. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă cu 24 pentru, 4 împotrivă, Două abțineri. Felicitări, Eider. Continuăm acum cu raportul colegului Görens privind integrarea diferențiată. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Nu e foarte clar. Vom verifica electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă cu 23 pentru și 6 împotrivă. Amendamentul 2. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Nu ezitați să ridicați brațele. Amendamentul 5 și 6 sunt identice pentru, împotrivă, abțineri, să resping. Amendamentul, amendamentele 5 și 6. Vom verifica. S-a deschis votul. Scutai clu. S-a închis votul. Da, cu o mare majoritate. Îmi cer scuze, dar vă rog ridicați brațele. 7 și 8, identice. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Ansamblul textului, așa cum a fost el modificat, vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă cu 24 de voturi pentru, 6 împotrivă. Felicitări lui Charles Görans. Continuăm acum cu votul privind avizele pentru diferitele programe financiare. Aș vrea să fac o clarificare și uh, o sugestie. Mai mult au fost uh, adoptate mai multe amendamente de compromis la raportul interimar privind uh, CFM în ceea ce privește obiectivul în domeniul climatic cu, limba, cu formularea după uh, cu formularea următoare. Contribuția UE la atingerea obiectivului trebuie să ajungă la cel puțin 25% din cheltuieli din CFM-ul 2021-2027 și 30% cât se poate um, de, de vreme, cel, cel târziu în 2027. Există aici două niveluri. Un obiectiv global pe șapte ani cu cel puțin 25% și un uh, obiectiv anual de a aduce uh, acest procentaj la 30% cel târziu în 2027. Mai multe amendamente depuse în cadrul avizelor pe care urmează să le votăm doresc să vorbească despre un obiectiv global de 30%, ceea ce ar contrazice raportul interimar pe care tocmai l-am votat. Mai mulți raportori și uh, autori de amendamente au depus un amendament oral pentru a reflecta uh, formula asupra care am căzut de acord în raportul interimar. Le mulțumesc pentru asta. În același timp, însă, aceste, există aceste amendamente contradictoare uh, în uh, trei avize uh, la programul live, 1 și 3, 19 la Rights and Values, 18 la Fondul European de Adaptare la Globalizare. Toate aceste amendamente au fost depuse de către doamna Iatenmachi, care nu poate fi prezentă astăzi. Dacă nu există obiecții, dragi colegi, dintr-o dorință de coerență când uh, vor fi supuse la vot aceste amendamente, eu propun să ținem cont de un amendament oral climă care să includă formularea următoare. O țintă generală de 25% din cheltuielile din bugetul european care să sprijine obiectivele climatice în perioada 2021-2027 și o țintă anuală de 30% uh, cât se poate de rapid și cel târziu 2027. Suntem cu toții de acord să procedăm așa? Ei bine, vă mulțumesc și mă bucur. Alors d'abord sur Customs Program for Cooperation in the Field of Customs.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 împotrivă, abțineri, se adoptă. 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ansamblul textului, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. Scutai clu. S-a închis votul și se adoptă cu 26, la voturi. 26 voturi pentru, 2 împotrivă. Felicitări raportorului programul Fiscalis acum. Amendamentul 8. Cine este pentru? Deci, amendamentul 8 la textul Fiscalis. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 16 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul A Pardonez-moi. Mă scuzați, spune președintele. Nu o să se repete. Compromisul A. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 10. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 19. Pentru, acesta este compatibil cu 10, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 20. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 11 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 21 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 22 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 12 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. La considerente 4 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 5 pentru, împotrivă, abțineri, cred că se respinge, dar să verificăm. S-a închis votul se respinge cu 18 voturi împotrivă și 11 voturi pentru. Paisprezece pentru. La, la 13 rămăsesem totuși. Tocmai am respins 5, deci urmează 13 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă 14 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 15 pe două părți, prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri se respinge, a doua parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 1 pentru împotrivă, abțineri, se respinge, 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 3 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Textul în totalitatea sa, așa cum a fost modificat, s-a deschis votul prin apel nominal. S-a închis votul și se adoptă cu 24 de voturi pentru și 5 împotrivă. Felicitări uh, raportorului. Raportul doamnei Machi, programul LIFE. 23 pentru, împotrivă, abțineri. Vom verifica. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge 16 voturi împotrivă, 13 pentru. Amendamentele 2, 3, 4, 5, 6, 7 și 8 pot fi votate în bloc. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul. Vreți să verificăm? Amendamentele 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 18 pentru, 12 împotrivă. Și acum amendamentul 24 devine caduc. Trecem direct la 32. 32. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 33. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 9 și amendamentul 1 și aici preluăm și amendamentul clima. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. Considerentele. Amendamentul 10 pentru. Împotriva. Abțineri se respinge. 11 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 12 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 13 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 14 pentru, împotriva. Vom verifica amendamentul 14. S-a deschis votul. Și acum s-a închis votul. Și se adoptă 20 de voturi pentru, 10 împotriva. Amendamentul 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 17 este retras. 8 Mergem direct la amendamentul 19. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, se respinge. Amendamentul 20 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 21 pentru, Trecem direct la votul final. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Scrutin e clos. S-a închis votul, 26 de voturi pentru, 2 împotrivă, o abținere. Felicitări doamnei Atenmachi. Și acum, raportul domnului Lamassu, Fondul European pentru Apărare. Amendamentul 44. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 45. Două părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. A doua parte. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 46. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 47 e caduc. 48. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 2 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 49 îi caduc. Amendamentul 3 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 50 caduc, 51 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 4 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 52 e caduc. 53. Mă iertați, spune domnul președinte, trebuie să votăm 52. Cine este pentru? Împotrivă. Abține și se respinge. Amendamentul 53 pentru. Împotrivă. Abține și se adoptă. 54 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul numărul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 55 e caduc, nu e caduc, îl votăm. 55 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 56 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 6 pentru, împotriva, abțineri, vom verifica. Vot electronic. Amendamentul 6. S-a închis votul. 18 voturi pentru, 10 împotrivă, o abținere. Și atunci amendamentul 6 se adoptă. Și acum 57 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 58 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 59 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 60 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 61 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 62 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 63 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 64 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 65 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 66 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 67 pentru, împotriva. Vom verifica 67, vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge 17 împotrivă, 12 pentru, 68 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 69 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 70 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 71 pentru, împotrivă, abțineri. Vom verifica, pentru că nu am văzut toate brațele ridicate. 71, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 17 voturi pentru, 12 împotrivă. Și acum, amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 8 pentru, vă rog să ridicați mâinile. Dacă nu, atunci o trebuie să ridicați un pic mai târziu. Deci, din nou, amendamentul 8 pentru, împotrivă, Iarăși n-au fost ridicate toate brațele, așa că nu o să scăpați. Va trebui să facem un vot electronic la amendamentul 8. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 17 voturi pentru, 11 împotrivă. Și acum 72 pentru, împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 9 pentru, împotrivă. Abțineri. Cred că se adoptă, dar mi-ar face mare plăcere dacă toată lumea ar ridica bra mâinile. Clar, pentru sau împotriva. Acum, 9. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 10. Pentru. Verificăm nouă. Amendamentul 9. S-a deschis votul. Da, amendamentul 9. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 16 pentru, 11 împotriva. Amendamentul 10. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. Amendamentul 73 pentru. Împotriva. Abțineri se respinge. 11 pentru. Împotriva. Abțineri se adoptă. 74 pentru. Împotriva. Abțineri se respinge. 75 pentru împotrivă, abțineri, se respinge 76 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 77 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 78 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 79 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 80 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 13 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 14 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 81 pentru, împotrivă, se respinge. 82 pentru, împotrivă, se respinge. 83 pentru, împotrivă, se adoptă. Considerentele acum. Amendamentul 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 16, două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri se respinge, a doua parte pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 17 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 18 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 19 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 20, două părți, prima parte, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 21 pentru, împotriva, Abține, se respinge. 22 pentru, împotriva, Abține, se adoptă. 23 pentru, împotriva, Abține, se adoptă. 23. Cine este pentru? Încă o dată 23. Împotriva, abțineri, se respinge.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 împotriva, abțineri se respinge. 31 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 32 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 33 pentru, împotriva, abțineri, nu e foarte clar, 33, vot electronic. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă 18 voturi pentru, 9 împotrivă. Deci era 33, acum 34 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 35 pentru, 34 a fost respins. 35 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 36 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Treizeci și șapte pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Treizeci și opt. pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 1 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 39 și 40 cu un amendament oral al raportorului pentru, împotriva, abțineri se adoptă 41 pentru, împotriva, abțineri se respinge 42 pentru, împotriva, abțineri se respinge 43 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum textul, vot uh, cu apel nominal. S-a deschis votul. a voté. A votat toată lumea. S-a închis votul. Și se adoptă 22 de voturi pentru, 5 împotriva. Felicitări colegului Lamassoure. Și iată că ajungem acum la controlul frontierelor, raportul colegei Monica Holmaier. Amendamentul 30, 45 și 16, vot în bloc. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 3, 31. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 32. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 33. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 34 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 35 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 9, 10, 11, 12 și 13 pot fi votate în bloc. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 30 și amendamentul 40 pentru, împotriva, abțineri, nu e foarte clar. N-ați ridicat cu toții mâinile, așa că o să votăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 16 voturi pentru, 10 împotriva, abținere. Și acum 41 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 42 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 43 nu-l votăm, 44 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 46 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Pat Verificăm 46. S-a deschis votul electronic. S-a închis votul și se adoptă 15 voturi pentru, 12 împotriva, aveți dreptate. Era 46, votăm 47 pentru, împotrivă, abține să adoptăm. 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 48 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 49 pentru, împotrivă,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 Compromisul 1 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 17 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 18 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 19 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 20 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 2 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 21 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 22 pentru, împotriva, abține, se respinge. 23 pentru, împotriva, abține, se respinge. Amendamentul 24 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 25 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 4 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 5 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 26 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 27 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 28 cu un amendament oral. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 29 pentru, Împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 6 pentru, Împotriva, abțineri, se adoptă. Și ansamblul textului, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Și se adoptă 23 de voturi pentru, 2 împotrivă, 2 abțineri. Felicitări, Monica. Sur le rapport de George... Raportul lui Yorgos Kirtsos Uh, echipamentele pentru controlul frontierelor. Amendament 5 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 20 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 21 pentru, împotriva, abțineri se respinge. Amendamentele 6, 7, 8, 9, 10, 12 și 1 vot în bloc pentru, împotrivă, abțineri Cred că, cred că se adoptă. 22. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 23. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 11. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 13. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 14. I-a fost retras. 22. Pentru. Pardon. 2. Pentru Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 15 pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că e respins. Haideți să verificăm electronic. A votat toată lumea? Am închis votul. Se respinge 28 la 10. Amendament 3 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 4 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 16 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 17 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 18 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 19 cu un amendament oral pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă pe tot textul, cu modificările aferente, vot cu un apel nominal. Am deschis votul. Scutaie clu. Am închis votul și se adoptă 25 la vot, de voturi pentru, 2 împotrivă, o abținere. Raportul Gloanec Moran acum pe Fondul Social European, FSE, 39 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 40 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 41 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 42 a fost retras, 43 compatibil pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 44 pentru, Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendament 45. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 46. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Trecem la amendamentul 9. Văd pe părți prima parte acoperită de compromisul 1. E deja acoperită, deci votăm doar pe partea a doua. Cine este pentru? Împotrivă. Aici uh, e destul de neclar. Eu înțeleg că suntem cam obosiți pentru că e foarte intensă ședința noastră de vot. Dar haideți încă o dată. Deci cine este pentru cea de-a doua parte a amendamentului 9? Cine este împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendament 49 pentru, împotrivă. Abțineri? Se respinge. 47 pentru, împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 48 pentru, împotrivă. Abțineri? Se respinge. 50 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 51 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 52 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, dar verificăm totuși la amendamentul 52 prin vot electronic. Am deschis votul. Am închis votul și se respinge 29 de voturi pe, în contra, 8 pentru. 53 cu amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă. Nu a ridicat toată lumea mână. Deci la 53 cu amendament oral, vot electronic. La 53, așadar. Am deschis votul. Am închis votul. A fost respins 15 voturi împotrivă, 12 pentru. Amendament 13 pentru. Împotrivă abțineri, respins. Amendament 54 pentru. Doamnă Toma, vreți să luați cuvântul? Nu? Nu, suntem în plin vot acum, la 54. 54 devine caduc. Având în vedere că 53 era cu vot electronic, începem tot cu vot electronic 53. Am deschis votul. Bun, am închis votul la amendamentul 53 și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 și se respinge 15 voturi împotrivă, 14 pentru. 14. E vorba despre am, un amendament o, cu amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 59 pentru. Bun, deci la 14 vom vota din nou amendamentul 14 așadar prin vot electronic. Am deschis votul. Am închis votul, se aprobă 22 pentru, 5 împotrivă, o abținere. 59. Compatibil cu 14. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 60. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 61. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 62. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 64 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 63 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 65 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 66 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 67 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 68 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 69 se retrage, 70 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Considerente, amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 16 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 19, 18 pentru, împotrivă, verificare electronică la 18, vot electronic. Am închis votul. Se respinge. 17 la 10. Amendamentul 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 20 pe trei părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Treia, a treia parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 21 pentru, Împotrivă. Abțineri se adoptă. 22 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. 5. 5 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 23 pentru. Și 24 sunt identice. Deci 23 și 24. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, se respinge. 25 pentru, împotrivă, abțineri, cred că se respinge, dar haideți să verificăm electronic. La amendamentul 25 am deschis votul. Am închis votul și se adoptă 15 la 13. Considerentul 21, deci amendament 26, pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 27, pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 28, pentru și 29, identice, pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 30, cu amendament oral. Domnule Fernandez, verificați listele de vot totuși.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 se adoptă. Vot pe text în ansamblu cu modificările aduse. Vot cu apel nominal. Am deschis votul. Am închis votul și se adoptă 24 de voturi pentru, 3 împotrivă și o abținere. Felicitări doamnei Gloanec Moran. Raportul José Sole pe drepturi și valori. Amendamentul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 26 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 27 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, amendamentul 7 devine caduc, amendul 28 pentru, împotrivă, abțineri, verificare electronică, deci la amendamentul 28. Am deschis votul. Am închis votul și se respinge 13 la 15. 8 a fost retras. Amendamentul 13. Cine este pentru? Vă rog să mă scuzați. 30, amendamentul 30, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, verificare electronică. La amendamentul 30 am deschis votul. Am închis votul și se respinge. 17 voturi împotrivă, 11 pentru. Amendament 31. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm electronic la amendamentul 31. Mulțumesc verzilor. Am închis votul. 16 voturi împotrivă, 12 pentru. Se respinge. 9 a fost retras.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 Mulțumesc, am închis votul și a fost respins. 19 voturi împotrivă, 8 pentru. Deci la 46. 47 acum pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 48 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerente 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 14 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 15 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 18 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 19 ar, în privința climei, pentru amendamentul oral despre care s-a vorbit mai devreme. Pentru, deci, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendament 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Vot uh, pe ansamblul textului cu modificările aferente. Am deschis votul. Am închis votul și se adoptă 24 de voturi pentru, 4 împotrivă, nicio abținere. Felicitări domnului Sole. Continuăm cu raportul colegului González Pons. Programul uh, Justiție. Amendamentul 5. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 7 pentru, împotrivă, abțineri abțineri, se adoptă. Considerentele 8 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Textul în totalitatea sa Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. Scrutin e clos. Aprobé par 24 S-a închis votul și se adoptă cu 24 de voturi pentru, 3 împotrivă. Felicitări colegului González Pons. Acum, rap rapor raportul lui Manuel Dos Santos, Fondul European de Ajustare la Globalizare. Amendamentul 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 21 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 22 pentru, împotrivă, abțineri. Nu e foarte clar la 22. Verificăm electronic. S-a deschis votul.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 abțineri se adoptă, 2 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 3, 15, uh, mă scuzați, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, verificăm la 15. S-a închis votul și se respinge cu 18 la 10. 16 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 18 cu un amendament oral privind uh, clima, pentru, împotrivă, verificăm prin vot uh, electronic. Este mm, amendamentul pentru coerență. Scutai tu, S-a deschis votul. <laughs> Rectifiez votre liste de vote, oui. da, corectați-vă lista de vot. S-a închis votul și se adoptă cu 23 de voturi pentru și 5 împotrivă. On peut voter l'ensemble maintenant. Oui, on va voter l'ensemble du texte. Ah non, <laughs> pardonnez-moi. Sur l'ensemble du texte. Acum textul în, în totalitatea sa, așa cum a fost el modificat.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 Bon, puisque la 29e voie ne veut pas venir... Văd că al 29-lea vot nu vrea să vină, s-a închis votul. Și se adoptă cu 24 de voturi pentru și 3 împotrivă. Felicitări domnului Manuel Dos Santos. Il n'a pas voulu, il a, il a pas voulu influencer les votes. N-a vrut să influențeze votul. Uh, Tocmai de aceea nu a fost prezent. Bun, continuăm cu raportul colegei Vaidere referitor la Fondul de Solidaritate pentru Letonia. Nu avem amendamente. Textul în totalitatea sa, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. Tout le monde a voté? A votat toată lumea? Nu, n-a votat toată lumea. E bine, s-a închis votul. Scrutin e clos. Aprove. Și se adoptă cu 27 de voturi pentru și unul împotrivă. Felicitări! Bien, nous avons maintenant deux... Bun. Urmează acum două rapoarte ale lui Paul Rubic. Premier raport. Primul, referitor la programul Europa Digitală pentru perioada 2021-2027. Amendamentul 17 pentru împotrivă abțineri. Verificăm prin vot electronic. Amendamentul 17 s-a deschis votul. S-a închis votul se adoptă cu 15 la 14. Amendamentul 18 pentru împotrivă abțineri verificăm electronic. S-a votul. Aceeași majoritate, 15 la 14. 18 se adoptă. 19. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 20. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 21. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu e foarte clar. Verificăm electronic 21. S-a deschis votul. S-a închis votul. 15 la 14. Iar apoi continuăm cu amendamentele 1, 22, 2, 23, 3, 24, 4, 25, 5, 26, 6, 27, care pot fi uh, supuse la vot împreună. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 7. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. 28. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm prin vot electronic. La 28. A votat toată lumea? S-a închis votul și se adoptă cu 16 la 12. 29 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 30 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 31 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 8 și amendamentul 32 cu un amendament oral. Cine este pentru?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 Tout le monde a A votat toată lumea? Aproape. S-a închis votul. Se adoptă cu 27 la 2. Felicitări uh, lui Paul. Din nou Paul Rubic privind uh, competitivitatea întreprinderilor. Programul privind piața unică. Amendamentul 16. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vot, uh, vot electronic. Verificăm. S-a închis votul. Se respinge cu 19 la 10. Amendamentele 1, 2 și 3 pot fi votate împreună. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul A. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. La anex amendamentul 9, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. La considerent, amendamentul 10, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 11, pentru, împotrivă, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 12 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm 12. S-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge cu 17 la 13. Amendamentul 13. Pe două părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă a doua parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Prin vot electronic a doua parte. S-a închis votul se respinge cu 18 la 12. Amendamentul 14 împreună cu 15 pot fi votate împreună cu un amendament oral. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Totalitatea textului, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. Scrutin clos. S-a închis votul și se adoptă cu 27 la 3. Felicitări lui Paul Rubic. Alors là, je vais vous présenter un rapport qui va... Acum am să vă prezent, prezint un raport um, la care poate nu putem vota. Domnul Ashworth nu poate fi prezent în această după-amiază a dorit să mă exprim în numele sau Asta vom face. Vom încerca să ă, tratăm toate cererile de transfer conform regulamentului financiar. Ați primit în urmă cu câteva zile documentația privind aceste transferuri. E vorba de bugetul 2018, ați înțeles foarte bine, și uh, angajamentele transferate pe al, la alte secțiuni. Întâi, Curtea de Conturi Europeană. Sunt patru transferuri ale acesteia. Trei mai puțin importante, care se referă la linia privind uh, securitatea, 26.000 de euro, um, operațiunile de manutențiune și uh, mutări, 30.000 de euro și linia uh, doc documentație și bibliotecă, 10.000 de euro. Al patrulea transfer este pe două linii, echipament uh, și menținere de uh, software, 700.000 de euro. Avem apoi transferuri pentru CESE și, și pentru COR. Întâi, CESE, 983.724 de euro pe mai multe linii bugetare. Achiziția de bunuri imobiliare, amenajarea de spații și uh, echipamente tehnice. Acest, uh, acest transfer se, le, se uh, ține de INF ci, uh, 6 și 7, achiziția de bunuri imobiliare și uh, echipamente tehnice. Celelalte două, Comitetul Regiunilor, misiuni, 76.460 de Uh, euro și uh, linia studii 149.003 euro. Raportorul din umbră dorește să intervină? Dacă nu există solicitări de intervenție sau dacă doamna Sanchez uh, Lopez nu vrea să spune, dorește să intervină, sau domnul uh, Kronberg de la COR ar putea să intervină, dar dacă ei nu, nu vor să o facă și nu există obiecții, considerăm că aceste transferuri sunt adoptate de Comisia de Buget. Domnule președinte, nu am votat, dar suntem împotriva acestor transferuri. Președintele, da, am luat notă de observația dumneavoastră, însă nu există obiecții, deci consider că Comisia de Buget a adoptat aceste transferuri. Dar, bineînțeles, am luat notă de poziția dumneavoastră. Raportorul general dorește să intervină acum? În ceea ce privește bugetul 2018, uh, este vorba de două cereri de transfer transmise de comisie după ce trimisesem deja proiectul de ordine de zi pentru astăzi. Avem timp, deci vom putea răspunde dorinței uh, comisiei. Domnule Mureșan, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Da, într-adevăr, sunt două solicitări de transfer din partea Comisiei, decizia 29 și decizia 31. Despre ce e vorba? Trebuie să transferăm un total de 42 de milioane de euro care să fie disponibile pentru Uganda și Venezuela, 27 pentru Venezuela, având în vedere problemele de uh, alimentație, asistență pentru uh, măsuri de igienă și restul pentru Uganda, pentru a-i ajuta pe cei 1,5 milioane de refugiați din această țară. De unde provin acești bani? Cele 42 de milioane, 31 din rezerva de rezervă, 7 milioane din retransferarea de la DCI și din mecanismul de protecție. Pe substanță, eu cred că Trebuie să adoptăm aceste, să aprobăm aceste transferuri. Banii sunt uh, absolut uh, necesari, fără nicio îndoială, însă ar fi bine ca pe viitor Comisia să ne prezinte astfel de transferuri mai la timp. Le-am primit uh, vineri acum 10 zile, însă Evident, uh, a fost o pauză și colegii au fost ocupați în circumscripțiile lor electorale, așa că o, doar o, săptămână verde în calendar pentru a putea analiza aceste transferuri nu e suficient. Din fericire, nu avem controverse aici, așa că recomand colegilor să voteze pentru, dar... Uh, uh, data viitoare vă rugăm să avem o procedură diferită. Deci am explicat, iată, despre ce este vorba și cred că putem vota pentru aceste transferuri, cel puțin eu asta recomand colegilor. Merci, monsieur le rapporteur général, la commission. Mulțumesc, domnule raportor general. Sper că a înțeles comisia solicitarea dumneavoastră și eu subscriu acestei solicitări. Am insistat și eu pe acest aspect. Comisia să ne transmită suficient de devreme aceste solicitări de transferuri, în așa fel încât să putem respecta termenele și seriozitatea analizei Uh, evident, aici uh, am analizat această solicitare, domnul raportor general ne-a prezentat avizul său. Dorește cineva să intervină? Dacă nu, atunci votăm electronic pe avizul uh, favorabil al domnului raportor s-a deschis votul. A votat toată lumea? Da, unii colegi care poate au ieșit din sală și au uitat cartelele de vot în uh, aparate. În fine, s-a închis votul. Din cele 20 de voturi exprimate, 18 sunt pentru și 2 voturi împotrivă. Și deci, Comisia pentru Bugete aprobă aceste transferuri. Doamna Monica Holmaier nu avea comunicări de formulat în ceea ce privește politica imobiliară. În orice caz, niciun vot nu e prevăzut și astfel, iată, încheiem uh, votul prevăzut pentru astăzi. Nu avem alte informații referitoare la politica imobiliară, așa că am să dau din nou cuvântul colegului Sigvit Mureșan, în așa fel încât să ne prezinte proiectul de buget rectificativ numărul 6 pentru anul 2018. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Proiectul de buget rectificativ numărul 6 și, de altfel, aveți și raportul în fața dumneavoastră, prevede în felul următor. În momentul acesta al anului, de obicei, și așa s-a întâmplat și anul trecut și acum 2 ani, comisia trebuie să vină cu un astfel de proiect rectificativ și să facă cadouri de Crăciun statelor membre, având în vedere capacitatea lor de absorție a fondurilor puse la dispoziție. Așa s-a întâmplat acum 2 ani și anul trecut. Anul acesta situația este mult mai bună, rata de implementare este mult mai bună, programele au ajuns la viteza lor normală de croazieră și de aceea proiectul acesta de buget rectificativ e mult mai bun decât cel de anul trecut și de acum 2 ani. Propune doar o reducere foarte limitată, 48,6 milioane uh, și pentru uh, cereri și 47,6 pentru plăți din uh, rezerva referitoare la acordurile de parteneriat. Uh, Dincolo de aceste rezerve, asta era vorba de cheltuieli. Pe partea de venituri avem o tehnică pentru a reechilibra proporția venituri-cheltuieli în bugetul european. E o tehnică și e un exercițiu automatizat. Despre ce e vorba? Reducem taxele vamale pe care le colectează statele membre, 2,6 miliarde de euro, și de asemenea o reducere a TVA-ului încasat cu o rambursare de 89 de milioane de euro. Care este consecința acestor reduceri? Dacă veniturile din resurse proprii sunt mai mici decât era prevăzut, atunci, în mod automat, statele membre trebuie să contribuie bazându-se pe agenda lor de contribuții și tocmai despre asta este vorba și în proiectul de buget rectificativ. Deci trebuie să primim din partea statelor membre o anumită, anumite fonduri bazate pe resursele din PIB. Mai întâi, Consiliul trebuie să adopte acest uh, proiect de buget rectificativ, apoi vom avea o conciliere și discuții cu parlamentele naționale. Eu aș propune să votăm. Uh, mă aștept ca votul să aibă loc în luna decembrie și, așa cum a spus și domnul președinte, din punctul meu de vedere, e un exercițiu de natură pur tehnică și am discutat deja acest lucru cu data trecută cu Comisia și Consiliul în discuțiile trilaterale. În principiu nu sunt probleme. V-am prezentat raportul astăzi și în principiu acesta va fi votat în decembrie. Mulțumesc! Merci, monsieur le rapporteur general. Mulțumesc foarte mult, domnule raportor general. Aș dori să știu dacă sunt eventual observații sau întrebări. Văd că nu. Atunci, stabilim că vom vota în data de 19 noiembrie. 19 noiembrie este data limită pentru a depune amendamente la ora 18 cel mai târziu și vom vota în Comisia pentru Bugete în data de 21 noiembrie, în așa fel încât textul să poată ajunge în ședința plenară cu ocazia celei de-a doua ședințe plenare din noiembrie. Mobilisation. Și acum, mobilizarea Fondului pentru Adaptare la Globalizare, raportul colegei Guardia Zabal. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, pentru că văd că rămâne din ce în ce mai puțină lume în sală, în Comisia noastră pentru buget, având în vedere că am votat uh, mult timp Iată că ne aflăm în fața unei solicitări de mobilizare a Fondului Global de Adaptare la uh, Globalizare pentru a doua dată când regiunea Atica și sectorul acesta solicită un ajutor din partea acestui fond. Aici e vorba de peste 500 de locuri de muncă din diferite întreprinderi care au fost astfel uh, disponibilizate și contribuția Uniunii Europene va fi de 2,3 milioane de euro, adică 60% din costurile totale. Vreau doar să vă informez că toate aceste acțiuni care sunt prevăzute să fie finanțate cu aceste fonduri au fost planificate împreună cu asociațiile de ziariști și cu ministerele de, uh, pentru muncă. Și nu cred că mai trebuie să mai adăugăm nimic. Mulțumesc! Merci! Mulțumim pentru această uh, comunicare și pentru aceste încurajări. Aș dori să știu dacă dorește să intervină cineva. Văd că nu există nicio solicitare. Uh, Vreau să vă spun că amendamentele pot fi depuse cel mai târziu în data de 6 noiembrie, adică mâine, la ora 12 și că vom vota în Comisia pentru Bugete în data de 21 noiembrie și că ședința plenară se va pronunța în cea de-a doua ședință plenară din luna noiembrie. Și aș dori să mă adresez acum colegului Jens Geier în ceea ce privește căile și mijloacele de a controla agențiile europene și raportul aferent. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, există în germană vorba că poți să golești o sală din vorbe. Am să încerc. Văd că nu mai sunt mulți colegi, din, în, colegi în sală și uh, Uh, treaba agențiilor descentralizate și supravegherea lor este ceva cât se poate de palpitant. Cel puțin la AFCO, domnul Șeflin va scrie un raport despre asta și cum sunt raportor pentru agenții, am spus că ar face bine să nu fac așa ceva fără Comisia pentru Buget. La astfel de uh, documente suntem foarte limitați de cât putem scrie, tocmai de aceea îi invit pe colegii care vor să participe să o facă. Ce am scris eu este atât de puțin pentru că regulamentul de procedură mă obligă să uh, nu depășesc anumite limite. Dar ar mai fi lucruri de spus. M-am uh, concentrat asupra finanțării prin uh, um, prin tarife. E vorba de un miliard de euro care ajung în, la agențiile decentralizate prin, uh, sau ar putea să ajungă uh, prin uh, um, taxe sau um, plătirea unor servicii. Um, un al doilea punct este unul care ne preocupă sediul agențiilor și statele membre sunt uh, foarte interesate de asta. Au existat câteva elemente destul de deosebite în trecut. Anumite agenții aveau mai, au mai mult de un sediu și au mai existat agenții în trecut care a, își aveau sediul în locuri greu accesibile, poate unele în continuare sunt în astfel de locuri ceea ce creează o problemă suplimentară. Dacă în apropierea sediului respectiv nu este o școală internațională, asta restricționează posibilitatea agenției să găsească personal, pentru că um, personalul vrea să-și trimită copiii la școală și așa mai departe. A fost o problemă în uh, trecut și am solicitat comisiei um, ca agențiile care au în continuare un sediu dublu să fie evaluate uh, și să justifice dacă consideră că ar trebui să rămână așa situația. Un alt element în ceea ce privește personalul este unul important. Este vorba de uh, coeficientul de calcul, de rată de schimb. Știți că există state care nu au aderat la euro, dar au uh, o agenție care și are sediul în aceste țări, uh, există acest uh, coeficient de rată de schimb care parțial este foarte dezavantajos. Eu uh, în trecut, de exemplu, m-am interesat foarte mult de Frontex, are sediul la Varșovia, coeficientul pentru zlotul uh, polonez este atât de dezavantajos încât cei din Polonia câștigă mai uh, în mod semnificativ mai puțin decât uh, cei din alte agenții în zona euro. Deci uh, Frontex cu greu își găsește personal. Și uh, cum am decis foarte multe posturi pentru Frontex, asta poate crea multe probleme. Și încă ceva important pentru AFCO, controlul democratic. Statele membre în trecut au luat în serios ideea de a avea în uh, consiliile agențiilor câte un reprezentant din fiecare stat membru. Asta a dus la situații destul de uh, amuzante în cazul unor agenții care sunt foarte mici și au mai puțin personal decât uh, uh Consiliul de Administrație. Acum, pe de altă parte, intervine întrebarea ce se întâmplă cu detașarea unui uh, deputat care s-a ocupat uh, de uh, un deputat uh, care în trecut s-a ocupat de acest uh, subiect. Uh, a exist, au existat reticențe în acest sens. Am ajuns la un fel de înțelegere comună în așa fel încât Um, cele trei instituții să discute între ele la chestiuni um, importante. Și în această abordare comună s-a uh, recomandat și controlul uh, democratic uh, prin detașarea unui deputat în, um, mecan... în consiliile de administrație ale acestor agenții. Atât din partea mea, mulțumesc! Merci, monsieur le rapporteur. Mulțumesc, domnule raportor, pentru agenții. Mulțumim pentru aceste lămuriri în ceea ce privește liniile principale uh, din aviz și dorește să intervină domnul Fernandez. Da, mulțumesc, domnule președinte. Eu vorbesc în numele colegului Sarvama, care nu poate fi prezent astăzi și care își cere scuze pentru că nu poate fi de față. Domnul Sarvama este de acord cu poziția exprimată de, domnul raportor Gaier și dorește să sublinieze trei aspecte. Mai întâi, coeficientul aplicabil salariilor, care ar trebui să fie corectat în așa fel încât să oglindească costurile reale. Un alt aspect îl reprezintă faptul că bugetul agențiilor ar trebui să fie pregătit respectând principiul uh, um, cel mai bun buget bazat pe performanță. Eu, sincer, nu prea știu exact ce înseamnă asta, pentru că am vorbit deja de multe ori de acest uh, principiu. Și ni s-a spus la un moment dat că asta urma să fie o adevărată revoluție la nivel bugetar. Încă n-am constatat revoluția, dar avem în continuare speranța că se va produce o revoluție Chiar dacă bugetul Uniunii Europene nu e asemănător cu bugetul statelor membre, uneori se uită asta, pentru că nu putem să uh, ne adaptăm unor evoluții ciclice, ci e un buget care se fixează în fiecare an. Și de multe ori se spune, da, 2% din PIB și poate data următoare o să avem mai puțin de 1%. Deci nu e posibil acest lucru și vreau să amintesc tuturor faptul că trebuie să sporim uh, veniturile la bugetul Uniunii Europene. Ceea ce am spus eu, de fapt, e o paranteză care mă aparține mie, nu domnului Sarvama. Și cel de-al treilea aspect al colegului Sarvama este că dânsul e de părere că trebuie să acordăm, să stabilim clar care sunt uh, prioritățile și sarcinile încredințate acestor agenții în așa fel încât să nu fie suprapuneri uh, în munca realizată, lucru care va îmbunătăți eficiența și chiar și cooperarea dintre aceste agenții. Mulțumesc! Cine altcineva mai dorea să intervină? Bun. Domnule raportor, atunci ne dorim ca agențiile să fie adevărate agenții și să nu lansăm doar așa idei pentru că vrem să fim pe placul uh, unor state membre. Fiecare dintre aceste agenții de multe ori se transformă într-un fel de centru de apărare a anumitor interese. Mi se pare că e destul de complicat deja să avem o agenție europeană pentru muncă și ne-am putea gândi să restructurăm eventual niște uh, agenții care au deja competențe în materie de ocupare, de formare profesională și să le grupăm într-o singură, unică agenție pentru muncă. Dar se pare că e foarte greu asta. Și apoi mai sunt și alte probleme. Agenții care au niște tarife avantajoase care cer uh, contribuții sau taxe din partea celor care fac apel la ele, dar aceste contribuții nu, poate fi, nu pot fi reduse pentru că ar intra în concurență cu cele ale agențiilor naționale. Eu mă gândesc că ar trebui să limpezim acest lucru, pentru că avem impresia că această împărțire a agențiilor ține mai mult de egoisme naționale în loc să țină de o îngrijorări față de o solidaritate pe care ar trebui să o avem în Europa. Și în încheiere, domnule raportor, doriți să ne mai prezentați câteva idei, știind foarte bine că amendamentele la proiectul de aviz nu vor putea fi depuse decât până cel mai târziu pe 19 noiembrie ora 18 pentru a vota pe 18 decembrie în comisie și pe 20 februarie AFCO, Comisia Competentă pe Fond, va vota proiectul de aviz. Cu plăcere, domnule președinte. Distribuția agențiilor. Întotdeauna m-am distrat puțin uh, despre asta pentru că am folosit o comparație cu evul mediu. Înainte să se um, Uh, supere cineva, cuvântul bastard în germană nu este o insultă sau în niciun caz nu este la fel de puternic ca în Regatul Unit. Și uh, în istoria Germaniei au existat uh, probleme de dinastie în care copiii bastarzi uh, erau în drum, uh, erau un obstacol. Și așa e și cu agențiile. Sunt, uh, când sunt concepuți, uh, se face cu mare plăcere și după aia ne împiedicăm de ei. Uh, Uh, când se creează o agenție, statele membre se luptă pentru un sediu. Uh, abia aștept uh, decizia privind sediul pentru Autoritatea, Autoritatea Europeană a Muncii iar apoi ceilalți, unii vor spune că ei n-au niciun fel de instituție europeană în țara lor, mai sunt încă câteva state membre, alții vor spune cât de importantă este agenția și de ce neapărat trebuie să fie în statul lor membru. Și nici măcar nu e o decizie între statele membre. Când a trebuit uh, mutat uh, CEPOL, uh, guvernul britanic decisese să trimit această agenție într-un loc foarte îndepărtat. Ar fi fost logic uh, să uh, fie noul sediu la Haga, pentru că acolo există alte agenții cu, uh, cu activitate similară. Um, dar a ajuns la Budapesta agenția și mai mulți deputați din acest uh, parlament au luptat foarte mult ca agenția să nu ajungă la Haga, ci în statul membru de unde veneau ei. Există așa un fel de um, instinct de prădător. Și bineînțeles, e frumos când un deputat poate să spună am luptat pentru ca o agenție europeană să ajungă în orașul meu um, uh, natal. Aș putea să lupt și eu pentru Essen și ar fi frumos, dar nu știu dacă ar fi foarte logic. Eu sunt uh, și pentru Uh, stabilirea unor criterii obiective. De exemplu, cât de accesibil este un loc. Trebuie să avem un mare aeroport internațional. Mai ales dacă este o agenție care are multe contacte, cum este, de exemplu, uh, Agenția Medicamentului sau cea pentru substanțe chimice. Întreprinderile trebuie să meargă acolo pentru a-și certifica substanțele. Acolo, o astfel de agenție trebuie să fie aproape de un mare aeroport și trebuie să existe o școală internațională pentru cei care lucrează acolo. Sunt două criterii uh, importante um, și sunt criterii pe care le-aș considera prioritare față de echilibrul geografic în interiorul Uniunii Europene. Deci asta în ceea ce privește distribuția acestora. Iar apoi uh, rămâne întrebarea celor două din uh, Marea Britanie. Cele două din Londra, Uh, Agenția Medicamentului urmează să fie la Amsterdam și acolo am avut un caz. Uh, uh, guvernul olandez a vrut acest sediu, dar în momentul în care s-a luat decizia și se pune întrebarea oare statul olandez va prelua o parte din chirii, n-a mai fost așa de important să obțină sediul. Sau a mai trebuit să se a trebuit să insistăm ca guvernul um, țărilor de jos să-și respecte angajamentele. Și n-a fost surprinzător că um, s-a ajuns la um, și bun, s-a ajuns la Amsterdam, dar colegii italieni uh, în continuare spun ce frumos ar fi fost uh, să fie la Milano. Cred că trebuie respectate criteriile și da, bun, criteriile corespund cu Amsterdam, pentru Amsterdam și pentru Milano, dar mai sunt și altele, apoi putem vedea. Mai nu cred că să mai avem nevoie de foarte multe agenții, cu excepția situației în care Uniunea Europeană va avea noi competențe, cum este acum cu directiva privind detașarea. Ea va fi atât de, efic- atât de eficientă pe cât vor fi eficiente autoritățile de control și dacă vom avea o agenție europeană a muncii, ea trebuie să-și aibă un sediu, bineînțeles. Dar nu cred că va crește în mod uh, semnificativ numărul acestor agenții. Cred că cu acesta am răspuns la întrebări. Ba nu, încă un punct. Și trebuie să laud comisia. Într-adevăr, se analizează foarte îndeaproape um, respectarea temeiului juridic la autoritatea muncii, la Um, buget vedem că anumite programe vor, fi, vor putea fi puse în aplicare de această autoritate și deci se transferă deja banii din um, programe înspre uh, bugetul ELA, deci autorității muncii. Um, sunt de acord însă și cu noastră, domnule președinte, că temeiul juridic trebuie foarte bine delimitat Există o agenție care lucrează internațional în ceea ce privește formarea tinerilor și tinerilor adulți cu sediul la Torino și fără a fi specialist, cred că metodele sunt uh, similare și că am putea uh, face ceva. Eu însă uh, vă invit să mergeți la Comisia FET uh, uh, și să le spuneți ce părere aveți și veți auzi, e singura noastră comisie, vrem să o păstrăm. Singura noastră agenție, mă scuzați. Fiecare comisie are anumite agenții ă, cu care cooperează strâns și pe bază de încredere și colegii mm, au senzația că li se ia ceva dacă îi întrebăm dacă într-adevăr, acea agenție este necesară și nu se pot face același lucruri și altfel. Merci, merci, monsieur le rapporteur. Vă mulțumesc, domnule raportor. Iată, am luat Așadar, randevu pentru amendamente, cel târziu 19 noiembrie, orele 18. Votul în comisie, ar, Comisia Buget, va avea loc în 10 decembrie. Dau acum cuvântul doamnei Autala, dar Dânsa nu a putut veni, așa că o înlocuiește domnul Tarant, care ne va vorbi despre proiectul dumneaei de aviz în numele Comisiei Buget. E vorba despre un acord de pescuit între Uniunea Europeană și Republica Côte d'Ivoire. Domnule Tarant, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, având în vedere că apro aproape suntem numeroși ca într-o întrunire a coordonatorilor acum. E păcat pentru că subiectul este unul important. Mi-aduc aminte de primul meu raport în uh, Comisia Buget, un acord similar între UE și Senegal, cu patru ani în urmă. De atunci încoace, pescuitorii uh, senegalezi, uh, când împomenesc numele, scuipă de trei ori în sân, pentru că din punctul lor de vedere, nu este un acord echilibrat. Consideră că facem mult prea puține pentru ei. Doamna Hautala face acum o încercare, poate îmbunătățită, cu Republica Coasta de Fildeș, Côte d'Ivoire, și m-a rugat să subliniez următoarele elemente. Noul protocol UE uh, Coasta de Fildeș ar putea schimba Uh, soarta femeilor care se ocupă de prelucrarea peștelui din această țară și familiilor lor. Așadar, cerem Comisiei Europene să mențină dialogul cu autoritățile locale pentru a se asigura că mai ales uh, uh, femeile care prelucrează peștele vor putea beneficia întru totul de acest acord și să-și aducă aportul la securitatea alimentară și dezvoltare. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Tarand. Iată că acum știm despre ce este vorba, nu putem decât să sprijinim intențiile doamnei Hautala, pe care dumneavoastră vrea să le înscrie în proiectul de aviz. Dragi colegi care ați rămas până la această oră înaintată din după amiază, doamna Gardia Zabal ne spune că e un raport excelent, Trebuie să transmiteți această apreciere pozitivă doamnei Hautala, dar având în vedere modul în care domnul Tarant a prezentat lucrurile, cred că suntem convinși. Dacă nimeni nu solicită să ia cuvântul, nu vom mai ține în suspans cu amendamentele. Acestea trebuie depuse înaintea orei prânzului 9 noiembrie, deci vineri, săptămâna aceasta. Votul în Comisia Buget va avea loc în 10 decembrie, iar votul în Comisia de Pescuit, competentă pe fond, va avea loc în 23 ianuarie. Plenara ar trebui să fie în februarie. Deci, aceste acorduri vor fi validate înainte de alegerile europene. Dragi colegi, iată-ne la finele ordinii noastre de zi. Ne reîntâlnim în 21 și 22 noiembrie, ocazie cu care vom vota Deci astăzi am examinat deja o serie de proiecte de aviz pe marginea cărora s-a votat și va trebui să mergem până la capăt cu acestea. Așadar, 21-22 noiembrie sunt datele în cauză. În 27 noiembrie, reuniune comună, buget și cont. Vom discuta din nou statul de drept și nevoia de a respecta statul de drept și valorile fundamentale ale Uniunii Europene. Apoi, în 3 decembrie, Invest EU, Comisie Mixtă, Bugi, Econ. Iar dosarele care au de-a face cu consolidarea zonei euro și apoi, în 10 decembrie, la Strasburg, vom avea o reuniune suplimentară a Comisiei Buget, care va fi ultima din anul în curs. Cu siguranță va fi un moment foarte important. Invit coordonatorii și raportorii din umbră să se întâlnească la orele 17.45 în această sală pentru prima întrunire de pregătire pentru conciliere pe proiectul uh, bugetar 2019. asistenții parlamentari și consilierii politici sunt invitați să îi cheamă pe, să cheme pe cei care sunt invitați să ia parte la echipa de conciliere. Fiecare are un rol foarte important în această echipă, așadar și prezența tuturor este importantă. S-ar putea să întâmpinăm probleme legate de quorum dacă nu facem așa. Având în vedere că nu mai cere nimeni cuvântul, declar ședința închisă. Donc, nous nous retrouvons... Ne reîntâlnim la 19.45 pentru întrunirea de pregătire, de conciliere. Prima întrunire va avea loc poi mâine dimineață la orele 9.